Now we will continue with the explanations of the votes. Continuăm acum cu explicațiile de vot. We still have to adopt the minutes from yesterday's sitting. Se adoptă procesul verbal de la sesiunea de ieri. Deci, procesul verbal de la sesiunea de ieri și toate documentele adoptate vă stau la dispoziție. Există obiecții? Nu. Deci, procesul verbal poate fi considerat adoptat. We don't have it in English, do we? Somewhere. Huh?